normally I don't use it, but... Dragi colegi, puțină atenție vă rog, îmi cer scuze. We can start now. Vă rog frumos, vă rog frumos să luați loc, haideți să începem. What time is it? Five, five. Yeah, yeah, yeah, yeah, okay. <laughs> okay, and so, dear colleague, we can start. Dragi colegi, Putem începe acum. A sosit toată lumea? Bun venit! Începem cu primul punct. E vorba de adoptarea ordinii de zi. E primul, e chiar primul punct de pe ordinea de zi și dacă nu sunt obiecții, atunci adoptăm primul punct. Trecem acum la al doilea punct de pe ordinea de zi. Dacă sunt comentarii cu privire la procesul verbal al reuniunii din 12 noiembrie, dacă nu sunt, atunci vom continua. Punctul 3. Comunicarea președintelui. Avem uh, următorul regim lingvistic, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză, bulgară și română. Așa cum ne au obișnuit deja, reuniunea este transmisă pe internet și vreau să vă spun că coordonatorii au luat decizii în noiembrie pe care vi le-au trimis chiar după reuniune prin e-mail. Au fost adoptate pentru că n-am primit până pe 18 noiembrie nici o obiecție. Și următorul punct de pe ordinea de zi Urez bun venit unui nou membru al comisiei noastre. Tereza, onorevole Teresa Jimenez. Și doamnei Barbat din grupul ALDE, care l-a locuit pe, a locuit-o pe doamna Maura Baranderian. Cele mai bune urări ne face o deosebită plăcere prezența dumneavoastră și bun venit printre noi. Foarte pe scurt, câteva lucruri aș dori să vă spun, dar văd că e un pic de agitație în sală. Mai întâi de toate, la Strasburg am avut o reuniune interesantă cu prezența câtorva dintre colegi a delegației Mașrec privind uh, problema patrimoniului cultural. Am prezidat această reuniune cu domnul Coțolino, vicepreședinte și ni s-au adus la cunoștință ultimele informații cu privire la situația extrem de dificilă, ba chiar dezastruoasă, a patrimoniului cultural care a fost distrus în Siria. Am discutat cu domnul Ali Cekmus, care reprezintă o societate uh, de resurs din Siria, este arhitect care trăiește practic în exil în Franța. Dumneasa a făcut câteva propuneri pe care le puteți găsi într-un document care reflectă pozițiile a două asociații diferite și din care, la care subscriu toți ar, uh, arheologii sirieni. Ni s-au prezentat și câteva diapozitive extrem de grăitoare ale felului în care arăta situația înainte și după bombardamente sau după distrugeri, de fapt. Uh, au fost uh, prezentate siturile acestea care au fost distruse, care au fost devastate și ne-am propus să conlucrăm în continuare mm, cu acești arheologi în cadrul delegației Mașrec. Domnia sa propunea să se înființeze chiar o unitate de criză, să spunem așa, cu experți și sirieni și europeni, care să se ocupe de o planificare, planificarea unei intervenții, a unei expertize a situației, așa încât, uh, în speranța că se va încheia odată conflictul din Siria, să ne pregătim deja pentru acțiunile ulterioare acestuia. Eu, în numele Comisiei de Cultură, mm, am exprimat disponibilitatea noastră în acest sens și, în cele din urmă, s-a hotărât să se analizeze posibilitățile pe care le avem înainte, cu implicarea desigur și a Comisiei și, evident, vom ține legătura și o să vă informăm. Însă colaborarea cu delegațiile, inclusiv cu delegația Maghreb, se vorbește de perspectiva unor rapoarte mai, unor raporturi mai strânse cu țările din zona mediterane și din zona balcanică, cred că toate aceste lucruri ar fi foarte utile. Un al doilea lucru Ați primit probabil procesul verbal al misiunii noastre la Florența și ați văzut că a fost o misiune foarte interesantă. În Florența s-a constatat că își desfășoară activitatea un institut care lucrează la posibilitatea ca, împreună cu Comisia și sper și cu Parlamentul, să pună pe picioare un nou sector, sau mai exact o școală superioară de studii cu privire la guvernanța transnațională. Mi se pare interesantă ca, interesant ca domeniu de cercetare acesta și m-aș mai referi la reuniunea foarte importantă pe care am avut-o pe 3 decembrie și pentru asta le mulțumesc colegilor ce au participat. Au fost 23 de colegi, 16 titulari și 7 substituți, dacă se poate, supleanți și dacă se poate să faceți puțină liniște. Au fost 18 reprezentanții ai parlamentelor naționale și aici, la Bruxelles și de aici, de la Bruxelles și în, din alte 11 țări. Deci a fost o conferință deosebit de fructuoasă. Am discutat și cu cei care au participat cu fiecare în parte și a, s-a arătat uh, în cadrul acestei conferințe voința noastră a Parlamentului European Pune directamente cu i parlamenti de a discuta cu colegii din parlamentele naționale și de a pune pe picioare și de a consolida temele privitoare la cultură și la tineret uh, în cadrul politicilor naționale. Deci, uh, o relație cu dublu sens, ascendent și descendent. Și trebuie să spun că colegii din Parlamentele Naționale, mulți dintre ei a fost prima dată când s-au întâlnit cu noi și cred că în acest sens am putea să mai lucrăm. Apoi, Forumul pentru Tineri, Youth Forum, ne-a mulțumit faptul că am uh, luat foarte în serios dialogul structurat. Domnul Lecov, domnul Zver, care au intervenit și alți colegi au vorbit de Uh, tineret, de politicile pentru tineret, de rolul lor în cadrul strategiei UE 2020. Deci, iată, o implicare foarte puternică din partea noastră. Președinția luxemburgheză ne-a reamintit că la ultimul Consiliu s-a adoptat un raport al Comisiei, sau mai exact Consiliul a pus pe vigioare un raport nu, mai, nu numai cu privire la problema tinerilor, ci cu privire la importanța deosebită care ar trebui acordată participării tinerilor la viața democratică, fiindcă s-a constatat că această radicalizare și izolare a tinerilor s-a a demonstrat că există o detașare, o uh, prăpastie din ce în ce mai mare de aceea am solicitat atât Comisiei cât și Consiliului să vină cu răspunsuri mai semnificative și să investească în programele care se ocupă de aceste lucruri. Și noi, în cadrul Comisiei pentru Cultură, trebuie să ne implicăm în această reacție. Un alt aspect ar fi investirea unor resurse mai importante, dar și a unor investiții mai importante în domeniul școlarizării și în special în ce privește abandonul școlar, mai ales în rândurile migranților. Reprezentantul președinției luxemburgheze ne-a spus că există o propunere de excludere din cadrul Pactului pentru Stabilitate, cel puțin cotele destinate acestui element, pentru că acesta este unul dintre elementele de securitate. Deci dacă vorbim de excluderea din pactul pentru stabilitatea acestor resurse, cred că aici este un exemplu bun în care am putea să aplicăm această idee. O altă chestiune care mi s-a părut interesantă a fost dialogul intercultural, educația inclusivă, elemente pe care noi le-am așezat în centrul preocupărilor noastre. Ni s-au semnalat probleme legate de criza economică, care a dus nu numai la un șomaj pronunțat în rândurile tinerilor, dar și la alte probleme care fac ca problema aceasta să trebuiască să fie abordată în mod holistic. Deci trebuie să se realizeze programe de educație și formală și informală și prin intermediul activităților școlare pentru a se uh, insista pe tema competențelor, dar și a pregătirii pentru un loc de muncă. Deci o abordare transversală. Apoi s-a solicitat o mai mare recunoaștere în cadrul dialogului structurat a drepturilor tinerilor, a participărilor directe la viața socială, atât la nivel european, în cadrul comisiei, de exemplu, cât și la nivel național. Și aici mi s-a părut că e un apel care merită luat în calcul trei uh, solicitări din, uh, din uh, rândurile tinerilor au fost luate în calcul la nivelul statelor membre pentru elaborarea garanției pentru tineri. Sincer vă spun că n-am, prim, n-am avut impresia că există un angajament deosebit în rândurile statelor membre. Am fi vrut să fie reacții mai semnificative din partea lor. Singurul lucru care mi se pare că merită menționat, sau cel puțin unul dintre elementele mai importante, L-aș semnala din partea domnului comisar Navracici și mi se pare că este important să spunem că se lucrează la unele programe care împreună cu instituțiile universitare și de învățământ uh, uh, liceal și, și uh, secundar, se lucrează așadar la programe care să pună accentul pe o Uh, programe de educație dedicate în special migranților și refugiaților. Nu s-a vorbit foarte mult despre asta, dar sper că acest program să capete contur. Și în fine s-a vorbit de un angajament pentru consolidarea strategiei UE 2020, respectiv a raportului pentru tineri. Aș mai spune un lucru. Sau dacă doriți, uh, aș, am putea să redactăm o notă pe care să vă distribuim, în special pentru colegii care au participat la această reuniune, dar încă o dată, cred că relația cu parlamentele naționale este o chestiune pe care va trebui să continuăm să lucrăm. Și dintre notele mele, dintre informațiile pe care voiam să vi le aduc la cunoștință, n-ar mai fi decât câteva elemente și anume, avem aici în sală, în spatele sălii, un grup de vizitatori. Sunt 26 de tineri activiști politici din cadrul Partidului Socialist din Bulgaria. Sunt uh, invitați din partea domnului Necov. Le urăm bun venit și uh, le mulțumim că și-a exprimat interesul de a participa cel puțin în parte la lucrările noastre. Și acum trecem la vot, avem o listă de vot destul de îndelungată. V-aș propune așadar să trecem direct la vot. Raportul doamnei Julie Ward, care îi și mulțumesc pentru activitatea depusă pe marginea acestui raport, rolul dialogului intercultural, diversitatea interculturală și uh, diversitate și educație în promovarea obiectivelor culturale ale Uniunii Europene. Pe 1 septembrie a fost prezentat raportul, pe 23 octombrie a fost termenul pentru depunerea amendamentelor, avem 128 de amendamente, prin urmare s-a lucrat foarte mult, mulțumesc secretariatului pentru că s-a a existat un efort de a se ajunge și la compromisuri și le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru eforturile lor. Julie Ward, dacă dorești să intervii, câteva cuvinte. Mulțumesc. Mm, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le mulțumesc și eu tuturor uh, raportorilor din umbră și tuturor uh, angajaților de la secretariat și angajaților, uh, asistenților mei pentru munca făcută vorbim despre rețelele organizațiilor din, din uh, societatea civilă care sunt extrem de îngrijorate de aceste lucruri și au vrut să aibă o contribuție pozitivă la acest uh, raport, pentru că ei sunt cei în prima linie care tratează cu toate aceste subiecte. Deci sper să avem un vot bun și vă mulțumesc mult tuturor. Sì, penso che sia un tema di crescente attualità. Da, într-adevăr, cred că e o temă din ce în ce mai actuală. Toată lumea așa are cartela de vot? Bun, atunci trecem la votul propriu-zis. Primul alineat, compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la propunerea de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 58. Pen, pagina următoare. Ernest Maragal. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. A, vot pe părți. Prima parte, de la 60, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte din amendamentul 60, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61. Aici să există și un amendament oral din partea domnului Zanodeschi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mai adaug ceva în text, în sensul sublinierii importanței integrării și educării cât mai timpuriu a comunităților segregate. Deci cât mai timpuriu este cuvântul cheie, este expresia cheie. Sunteți de acord? Bun. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5 de pe pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis, nu, amendamentul 100. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 115. Pentru? Necov. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 116 vot pe părți. Pardon, 115. Verificăm electronic. Am deschis votul pe marginea amendamentului 115. Am închis votul. Deci, o luăm de la capăt. Am deschis votul, funcționează sistemul, am închis votul. Ah, already before. Ah, no, no, no, sorry, sorry, sorry. We have to repeat this. Îmi cer scuze, trebuie să reluăm votul pentru că nu e clar. Deschid votul acum. A votat toată lumea? Bun, închid votul. Bun, deci se adoptă. Trecem la 116 vot pe părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 126. Maragal. Pentru. Împotrivă. Pardon. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă verificăm electronic. Deci, 130. I hope the vote. Okay. Am deschis votul, am închis votul. Se adoptă. Compromisul 60. 16, îmi cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul nu. Amendamentul 142. Vot pe părți. La solicitarea PPE votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 148. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 149. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100, nu. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 155. Cu amendament oral din partea uh, domnului Maragal și a domnului Trupe. Deci cu cele două amendamente orale, deci astfel modificat, 155. Cine-i pentru? Împotrivă.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 181. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. 183. Amendamentul 183. Votul este încă deschis? Nu. A votat toată lumea? 15 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pe pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul sau amendamentul 194. Julot cu amendament oral din partea domnului Julo? Deci, votăm asupra acestui amendament 194 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 198 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru. Nu, nu, îmi cer scuze, vot pe părți. Prima parte. La solicitarea raportorului. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă, dar mai bine verificăm. Deschid votul. Am închis votul. Deci, respins. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Pentru, în, pentru, ridicați mâinile, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru, aba nu, cu amendament oral din partea Maragal și Trupel, în această versiune 37, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31, pentru,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 cinci împotrivă și nicio abținere. Felicitări lui Julie Ward și tuturor raportorilor din umbră și mulțumim secretariatului pentru sprijin. Julie, poți să spui câteva cuvinte? Vrei să spui câteva cuvinte? Îmi face o deosebită plăcere, a fost o muncă extrem de grea și importantă atunci când uh, a fost adusă în discuție pentru prima dată în cadrul comisiei noastre ideea acestui raport, astă vară, încă nu se întâmplaseră lucrurile extrem de importante și grave care au avut loc între timp. S-au desfășurat și consultări cu privire la acest raport și iată că el este acum cu atât mai important, mai important chiar decât atunci când a fost deschisă discuția pe marginea sa. V-aș îndemna să luați acest raport uh, în țările dumneavoastră, să-l transmiteți către consiliile de educație și de tineret, la oamenii de pe teren, pentru că raportul trebuie să fie și pus în aplicare. Oamenii au nevoie să capete încredere în urma celor pe care le dezbatem noi aici și să se implice mai mult în dialog, așa cum am stabilit noi că sunt, de fapt, cele mai bune practici. Valorile fundamentale sunt acum sub atac și cred că avem cu atât mai mare nevoie de o societate pașnică și uh, unită, unde oamenii să știe că pot trăi în liniște și în pace. Mulțumesc, Julie, și așa este. Momentul de față este un moment extrem de important și strategic în care să discutăm de aceste teme și la nivel european și în țările noastre. Așadar, vom putea să distribuim acest raport. Dacă mai dorești să spui ceva, îmi cer scuze că nu stau pentru restul reuniunii, pentru că eu sunt un membru foarte activ de obicei în cadrul Comisiei uh, pentru Cultură, însă reprezentanții uh, din, nord, uh, din nordul Angliei, unde au, au avut loc inundații, unde sunt cei care m-au votat sunt aici, așa încât trebuie să mă ocup de foarte multe lucruri săptămâna aceasta. Mi-ar fi plăcut să pot participa în continuare pentru că mă interesează subiectele de pe ordinea de zi, dar din păcate sunt nevoită să plec acum. Da, toată solidaritatea noastră pentru evenimentele triste care au avut loc în Anglia și voiam să mai adaug faptul că vom vota în luna martie în plen pe marginea acestui raport, iar acum trecem la follow-up-ul privind cadrul strategic pentru cooperare europeană în cadrul instruirii și formării profesionale ET 2020. Domnul Krasnodelski este raportor și îi mulțumesc pentru prezență. Știm cât de importantă și de strategică este tema aceasta pentru noi și în lumina tuturor evenimentelor care au avut loc, va trebui să stabilim dacă prioritățile pe care Comisia le-a stabilit inițial sunt într-adevăr susținute și dacă anumite strategii n-ar trebui consolidate, după cum s-a văzut și în cadrul reuniunii interparlamentare. Prin urmare, cred că trebuie să profităm de ce ne-au spus tinerii și de propriile noastre reflexii dintre timp. Domnul raportor ne va prezenta proiectul de raport la ședința viitoare de la jumătatea lunii februarie, 17-18 februarie, vom vota în aprilie, așadar astăzi Vom avea un schimb prim de opinii pe marginea sa, doar dau cuvântul domnului Troieschi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu aș vrea să prezint câteva dintre ideile principale care au apărut atunci când am analizat, citind cu mare atenție acest raport. Evident, vorbim de un subiect extrem de important pe care trebuie să-l analizăm, dar nu vreau să redactez un raport în care să enumerăm doar intenții bune. Pentru că în alte rapoarte am venit cu critici și am vorbit despre elementele care ni se par că uh, lipsesc. Și ne pare rău că Uh, abandonul școlar, spre exemplu, nu este o prioritate mai mare. Deci atunci când vorbim despre redactarea raportului, evident, acesta nu va fi unul foarte general, ci ne concentrăm asupra programului strategic ET 2020, pentru că, evident, ceea ce vrem noi să facem este să avem o privire critică a acestui program. Și pentru că timpul este limitat astăzi, aș dori să mă concentrez asupra trei puncte importante, dar evident sunt perfect dispus să preiau orice fel de observații pe care le-ați putea avea. Prima parte a raportului meu va analiza structura organizațională a programului și diversele domenii și subiecte la care v-ați referit. Evident, situația cu care ne confruntăm acum este una nouă, deci asta aduce schimbări și noi, ca Parlament, trebuie să facem referire la aceste schimbări. Apoi mai este și ideea grupurilor de lucru, pentru că vom avea o nouă procedură care să creeze aceste noi grupuri de lucru și aș vrea să subliniez faptul că ar fi extrem de util ca uh, aceste grupuri de lucru să fie extinse, pentru că educația este importantă și există un subiect foarte important, cum ar fi legătura între școli și familii, spre exemplu, care ar trebui să fie tratat. Până acum nu s-a spus absolut nimic despre rolul părinților. Și nu cred că nici reprezentanții părinților nu au fost prezenți în aceste grupuri de lucru. Și apoi un subiect care este poate un pic mai complex, și anume faptul că se acordă prea multă încredere indicatorilor cantitativi. Cred că ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult pe calitate. Știu că este uneori dificil de evaluat calitatea, dar cu toții știm că în practică este extrem de ușor să faci statistici pe baza schimbărilor care au avut loc în termen cantitativ și știm că în multe țări indicatorii devin mai buni. Eu sunt foarte uh, în domeniu, dacă pot spune așa, am fost uh, lector uh, universitar și poate ar trebui să regândim un pic problema. Poate sistemele educative ar trebui să se concentreze un pic mai mult pe calități. Poate ar trebui să avem un sistem de educație care să se bazeze mai mult pe cunoștințe, pe calitățile dobândite. Și știm că există o presiune foarte mare care se pune asupra competențelor și asta uneori înseamnă că se, trece cu vederea, se trec cu vederea cunoștințele fundamentale. Deci Mm, de asta vreau să mă refer la partea organizațională a programului. A doua parte a raportului se va concentra pe calitatea educației și pe legătura între calitatea educației și piața muncii. Pentru că, în mod evident, vrem să avem cât mai mulți oameni uh, care să învețe, care să urmeze cursuri uh, uh, chiar și de educație superioară și pentru că știm, dar știm că um, cam un sfert din absolvenții de studii superioare nu obțin un loc de muncă pe măsura calificărilor lor. Și aș vrea de asemenea să mă uit și la uh, problema legată de procesul Bolonia. Se pare că există o discrepanță între evaluările programului o discrepanță între modul în care uh, programul este evaluat de către legiuitor și de către beneficiari. Un alt uh, element care a fost întotdeauna criticat este cel legat de fragmentarea procesului educativ. Evident, există uh, și efecte pozitive ale procesului de la Bolonia. Takie zastrzeżenia w niektórych raportach, na przykład jak to jest dla nas powinno. Dar există și elemente problematice. ce ar trebui să tragem un semnal de alarmă. Există o creștere a nivelului de birocrație legată de acest proces. Deci o să analizez și acest aspect și va fi recunoscător pentru orice fel de observații aici. Și apoi a, a treia parte a raportului meu se va lega de un lucru la care v-ați referit chiar dumneavoastră, domnule președinte. Nu este o problemă care a apărut doar acum un an, doi. Vorbim despre educația copiilor, despre educația adulților și despre migranți. Evident, în zilele noastre aceasta este o provocare destul de, de urgentă pentru că știm cu toții că problema migranților și a imigrației este o prioritate. Avem foarte mulți oameni care vin din Orientul Mijlociu, din Nordul Africii, dar uh, nu numai atât, avem de-a face și cu o migrație intraeuropeană. Majoritatea studiilor arată că dacă ne uităm la copiii familiilor de imigranți, aceștia se confruntă cu mai multe probleme atunci când uh, vine vorba de educație, dar nu doar copiii, ci și adulții. Formarea și educarea copiilor și uh, adulților uh, imigranți uh, este mai dificilă. Și în uh, raportul pe care tocmai l-am votat se vorbea despre dialogul intercultural și ideea ar fi să încercăm în mod ideal să obținem integrarea imigranților uh, și, evident, pentru asta trebuie să le punem la dispoziție posibilitățile necesare. Uneori migranții sunt aici pentru perioade scurte de timp. Vor doar să își câștige existența, să câștige bani pe o perioadă scurtă de timp, dar dacă rămân o perioadă mai lungă, trebuie să analizăm sistemul educativ și să încercăm uh, să-i ajutăm să-și păstreze și patrimoniul național. Așa cum am spus, în acest program ET 2020 trebuie să existe cooperare între țări și această cooperare trebuie să fie extinsă, pentru că există țări care au mai multă experiență în acest domeniu. Deci, acestea sunt cele trei domenii principale pe care, la care o să mă refer și aș spera foarte mult ca dumneavoastră să acceptați structura generală pe care am sugerat-o, iar orice amendamente sau observații pe care le-ați putea avea mă vor ajuta în mod evident să analizez aceste idei într-un mod mai comprehensiv dar evident trebuie să am un document uh, și vreau să am un document uh, coerent. Evident nu putem discuta absolut toate elementele în acest raport. Dar cred că ceea ce trebuie să facem este să pregătim un document care să exprime dorințele noastre, dar să se concentreze pe realitate. Asta vreau să fac. Mulțumesc. Eu, cum Mulțumesc foarte mult. Sunt într totul de acord cu această abordare de concentrare pe uh, elementele centrale ale propunerilor, precum și pe integrarea priorităților. E foarte important să rezulte aceste lucruri din uh, lucrarea dumneavoastră împreună cu raportorii din umbră, dar și din lucrul din activitatea comisiei. De asemenea, mi se pare foarte important să punem accentul pe indicatorii de calitate și nu doar pe, calitate, pe cantitate. Avem 30 de minute pentru întrebări și răspunsuri și ca să ne putem încadra în timp, voi da întâi cuvântul raportorilor din umbră, după aceea celorlalți care vor dori să intervină. Voi da, desigur, cuvântul și coordonatorilor pentru câte 2-3 minute, deși văd că sunt puțini în sală, și apoi celelalte intervenții câte două, trei minute, tot așa. Mai întâi raportori din umbră, apoi coordonatorii și apoi ceilalți uh, membri ai comisiei, așadar. Am deja patru, cinci chiar solicitări de intervenții din partea colegilor. Vă rog, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând doresc să-mi cer scuză pentru că va trebui să plec, fiind uh, raportor de aviz la Comisia Amplă, dar voi reveni după aceea. Vreau să spun câteva cuvinte despre acest proiect de raport introdus de colegul nostru. Cred că, în principiu, pot fi de acord cu structura. Sunt de acord că trebuie să ne concentrăm asupra țintelor calitative și cantitative și indicatorii calitativi sunt uh, prioritari în anumite domenii, mai ales acolo unde programele de educare și formare țintesc să îmbunătățească calitatea rezultatelor uh, educației sau procesului educativ. În prezentarea comisiei probabil vom vedea că se îmbunătățește calitatea Bineînțeles, asta depinde de domeniile individuale, dar așa stau lucrurile și eu m-aș concentra pe educația la preșcolari, pentru că calitatea acestui învățământ preșcolar are un impact foarte mare. Deci avem niște indicatori cantitativi, dar ar trebui să ne uităm și la indicatorii calitativi vorbesc despre creșterea calității, în special în învățământul preșcolar. Deci acolo chiar aș pune accentul pe asta. Evident, e mult mai greu de evaluat. În general, evaluarea pentru îmbunătățirea calității și a rezultatelor este extrem de importantă și ar trebui să fie introdusă evaluarea în acest cadru. Subiectul integrării, care este extrem de important, și actual ar trebui să fie inclus într-adevăr. Un alt lucru pe care vreau să-l sugerez și să-l clarific este educația din punctul de vedere al um, calităților sociale și uh, de formare, pentru că doar așa putem ajuta noi elevi care vor să se integreze. Educația personală, socială, în unele țări se numește educație etică. Cred că și asta este o, un tip de educație pe care ar trebui să-l menționăm. Asta e tot din partea mea. Mulțumesc. Eura, colega Maragal. Mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire și acum, domnul Maragal, dacă solicitați să interveniți. Si, gracias, presidente. No, yo, yo creo que lo mejor... Mulțumesc, domnul președinte. Cred că cel mai bine ar fi ca acum să Continuăm munca pe acest uh, raport și sper să ne putem uh, consulta cu raportorul. Voiam să vă spun că În ceea ce privește sistemul educațional cu școala primară și secundară din Uniunea Europeană, acolo În continuare, nu există un sistem cu adevărat european. Sunt sisteme naționale. Sunt școli acreditate, într-adevăr, dar pe lângă aceste câteva cazuri, vedem că Celelalte n-au nicio formă de acreditare europeană. Ar fi foarte bine ca aceste sisteme educaționale să intre în contact unele cu altele, ca să avem un fel de sistem european. Nu cerem ca Uniunea Europeană să preia toate competențele ce țin de educație, ar fi chiar absurd să cerem asta. Educația e ceea ce e, dar eu cred că am putea promova într-un fel sau am putea veni cu niște cerințe pentru a avea un sistem de calitate. Vedem că sistemele educaționale se dezvoltă foarte mult, dar uh, ce rost are ca fiecare sistem să se descurce pe cont propriu? Mi se pare că dezvoltarea fiecărei instituții ține de ritmul de la fața locului. Avem procesele de la Bolonia, avem uh, Erasmus cu succes, dar iată că nu avem niciun soi de Bolonia sau Erasmus la nivelul educației primare și secundare și poate ar trebui să facem progrese în această direcție. Avem un fel de recunoaștere sau uh, câteva criterii permanente de recunoaștere pentru standardele de calitate, pentru pregătirea învățătorilor, câteva repere Putem face foarte multe pentru a veni cu o valoare adăugată europeană la nivelul educației. Și cred că acest element este cheie pentru că astfel ne vom putea îndrepta înspre un sistem educațional european. E important de menționat asta în raport. Mulțumesc, perfect de acord. Domnul Baczka. Bardzo dziękuję. Trzy uwagi Mulțumesc foarte mult. Am câteva comentarii și o sugestie pentru domnul Krasnodebski, dacă îmi permite. aș axa și pe indicatorii formali. Nu e doar o chestiune ce ține de calitate. Pentru că adesea nu ai indicatori formali și nu dai seama ce se întâmplă la fața locului. Domnul Krasnodebski vorbea despre reprezentarea părinților din uh, Comitetul Părinților la grupul de lucru. Da, avem un uh, uh, triunghi aici, pentru că avem instituția școlară, părinții și profesorii. Deci profesorii sunt importanți. Cu privire la Bolonia, să nu uh, încurcăm Bolonia cu evaluarea. Sunt două lucruri diferite și sunt multe de făcut pentru a adapta procesul de la Bolonia. S-a creat uh, și zona academică, spațiul academic european și, bineînțeles, ar fi foarte bine dacă am face pași înainte și prin intermediul acestui progres, pro, pro, uh, proiect. Și nu știu dacă domnul Krasnodevski e de acord cu mine, mi se pare că nu spunem destule despre acest, uh, această transformare la care asistăm. Avem programa școlare, școlară care trebuie să se axeze pe pregătirea tinerilor pentru găsirea unui loc de muncă în acest secol, pe piața muncii. Să trecem de la alte idei uh, împământenite cu uh, absorpția aceasta de cunoaștere. Trebuie să existe forme inovatoare și creative de educație, uh, pentru că, da, competențele sunt importante, sunt importante și normele culturale, dar când discutăm despre nevoia de educație și de pregătire, atunci Trebuie să spunem că sistemele educaționale sunt cele responsabile de calitatea și felul în care pregătim pe tinerii noștri pentru piața muncii, dar nici de cum pentru crearea de locuri de muncă. Deci avem aceste două idei și nu ar trebui să le uh, confundăm. Nu trebuie să găsim o rețetă magică dar trebuie să-i pregătim pe acești oameni pentru piața muncii. Și uh, apoi, în ceea ce este crearea în sine a locurilor de muncă, alții sunt responsabili de asta. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Ciuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι νέο μέλος στην Επιτροπή. Mulțumesc. Eu sunt un membru nou în această comisie. Și deci îmi cer scuze dacă acest subiect a fost pus pe tapet uh, mai repede, n-am fost aici, uh, însă eu vreau să fiu un membru activ și ascultându-l pe raportor, cum am menționat câteva puncte cruciale, și având în vedere deciziile Consiliului cu privire la toate aceste elemente, cu decizia din mai 2009, aș avea de adăugat câteva idei și de uh, ridicat câteva întrebări și apoi câteva comentarii personale. În primul rând, ce aș vrea eu să conțin acest raport? Ce am vrea să analizăm, să examinăm? Situația din educație și coordonarea la nivel european. Atunci să avem câteva priorități. Hmm, aceste priorități au fost fixate în concordanță cu situația de acum sau ne bazăm pe priorități și obiective din strategia de la Lisabona. Strategia de la Lisabona, după cum bine știți, dragi colegi, a fost odată în anul 2000 și a eșuat și ca un fost uh, eurodeputat în perioada de atunci, pot să vă spun că n-am făcut-o evaluare exhaustivă. Ce am făcut cu ocuparea în Europa? Cum ne-am asigurat noi că în anul 2010 Europa va fi una dintre economiile cele mai competitive? Haideți să mergem uh, dincolo de toate acestea. Și apoi avem strategia Europa 2020. Se întâmplă lucruri din cauza crizei financiare, care a influențat pregătirea și formarea, mai ales în unele țări. Atunci vine a doua întrebare pe care o ridic. Raportul ilustrează aceste subiecte? Și în al treilea rând, Criza aceasta a avut consecințe dramatice, mai ales în țara mea, în Grecia. Și menționez două simptome, pentru că noi aici, nu-i așa, discutăm despre calitate. Primul punct pe care îl menționez sunt reducerile bugetare, reducerile în, din educație, din educația publică. Drept consecință, universitățile nu mai putut funcționa la, parla, la parametrii optimi. Iar în ceea ce este calitatea, colegul meu a spus că el vine din educație și va înțelege cu siguranță ce vreau eu să spun. Vârsta medie a profesorilor crește pentru că nu mai sunt numiți profesori noi. Și eu știu că asta e o problemă și în alte state. Deci uh, acest lucru apare și din cauza restricțiilor financiare. Am discutat cu alți colegi și noi știm că asta e o problemă. Ce vom face? Vom pune problema astfel, vom ține cont de aceste elemente în momentul în care discutăm despre calitatea educației, despre pregătirea personalului, despre finanțare. Dincolo toate acestea, n-aș vrea să ne întindem foarte tare pentru că am o rezervă față de ceea ce se va întâmpla. Problema este oricum una serioasă, iar uh, raportorul a făcut o promisiune că vom încerca să ilustrăm situația așa cum este ea astăzi. Și nu în ultimul rând, o observație oarecum ironică. Dacă în anul 2009 sau înainte de 2009 vorbeam despre coordonare în educație în țările europene, după cum bine știți, dragi colegi, rezultatul este că sunt cercetători din uh, țările din sudul Europei care pleacă în nordul Europei. Oare asta e coordonarea care a fost avută în vedere, o spun cât se poate de ironic, dacă creierele cele mai bune, dacă oamenii cei mai bine pregătiți pleacă pe considerente financiare în țările de nord, atunci înseamnă că nu avem coordonare și trebuie să privim realitatea în ochi. Raportul este ambițios. Îmi pare rău dacă am repetat uh, lucruri care au fost menționate, dar vă promit că în momentul în care vom examina raportul și în momentul în care vom avea și observațiile Uh, colegilor, voi fi mult mai specific în exprimare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații extrem de importante. E foarte util să existe abordarea atât de diferită, tocmai pentru a da substanță propunerii pe care o vom face. Raportorul sunt convins că va fi de acord cu importanța investițiilor. Nu vorbesc de costuri, ci investiții când uh, vorbim despre educație. Domnul uh, Morganu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să reacționez uh, în urma prezentării introductive a raportorului în special, pentru că n-am avut ocazia să citim un text ca să putem fi vorbi la obiect. Voi încerca să nu repet cele spuse de către colegi. Sunt de acord cu ideea de a ne concentra pe câteva probleme, deci să nu ne apucăm să vorbim despre tot pentru că trebuie și noi, la nivelul comisiei noastre, să stabilim câteva priorități în acest discurs extrem de complex, care nu trebuie să fie un scop în sine. Al doilea lucru pe care voiam să-l spun este că a vorbi în prezent de uh, calitate presupune și capacitatea noastră de a stabili niște contururi clare de capacitatea noastră de a defini cât mai clar problemele. Și m-aș referi aici la poziții și contrapoziții între calitate și indicatori, așa cum arăta domnul raportor. Poate că ar trebui să depășim această dihotomie, tocmai pentru a nu repeta lucruri despre care am mai vorbit și în trecut. Cât privește perspectivele, sunt și eu de acord cu cele la care s-a făcut referire anterior. Știm foarte bine care sunt competențele limitate în domeniul ale uh, Uniunii Europene. Trebuie însă să facem uh, presiune pentru ca uh, între sistemele de educație, la toate nivelurile, de la primar la universitar, să existe o apropiere. S-a vorbit despre Bolonia și de Lisabona, ei, în acest spirit ar trebui să privim lucrurile și mă voi opri aici cu această idee. Pe de altă parte, sublinierea formării de bază este importantă în text și fac trimitere și la formarea cetățenilor în spiritul cetățeniei europene, pentru că în contextul uh, situației uh, pe care o trăim acum, riscăm și spun asta într-un fel oarecum provocator, să ne bazăm doar pe ideea de a reacționa în funcție de logica pieții muncii. Ori știm foarte bine că în prezent această piață nu oferă nicio garanție. Competențele, cunoștințele față de sistemele de producție, o spun limpede. Potrivit studiilor existente, ar trebui să identificăm 2-3 uh, mii de profesiuni noi, al căror conținut în momentul de față nici nu putem intui. Deci, iată, o chestiune foarte importantă. Deci, ar trebui să mai adăugăm o a patra parte, eu așa aș face, cel puțin, privitoare la schimbările care sunt deja în curs și care sunt oricum prevăzute și pentru viitor. Așadar, cei care parcurg acum un program de formare profesională, în momentul în care îl vor termina, probabil că s-ar, putea trezi în situația în care să nu mai răspundă formarea lor profesională nevoilor de pe piață. Și aș mai spune ceva, aș face trimitere și la învățământul preșcolar, apropo de trimiterea la Lisabona. Mi se pare o chestiune importantă în cadrul tematicii generale tot ce se întâmplă la nivelul formării și instruirii este, așa cum spunea și doamna președinte, investiție și nu cheltuială. Așa cum, din păcate, se mai întâmplă să se considere în mod repetat. Mulțumesc și acum dau cuvântul comisiei care este reprezentată în sală dacă dorește să adauge ceva. Vă rog, doamnă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc pentru schimbul interesant de idei am avut o discuție foarte interesantă și cu domnul Krasnodebski înainte de această reuniune pentru a discuta despre diferitele aspecte și despre fondul problemei. Și astăzi aș avea de subliniat frumusețea acestui cadru, de fapt. Pentru că venim cu zone prioritare pentru cooperarea europeană la toate nivelurile educației, începând cu grădinița, continuând cu școala primară, școala secundară și uh, având în vedere toate tipurile de învățare, învățarea formală, uh, neformală și informală. Este un prim pas, este un punct de pornire pentru a coopera cu statele membre, cu dumneavoastră, cu Parlamentul, așa fel încât să ducem mai departe aceste priorități. Și este important, mai ales când aud mesaje uh, de acest gen cadrul pe care l-am fixat noi cu acest raport va putea încorpora multe din ideile pe care le-am auzit astăzi, începând cu acea problemă a echilibrului între uh, educație și ocupare. Mm, e un lucru clar ilustrat în raport. Și apoi uh, e important să îi educăm pe cetățeni, să existe o latură mult mai vizibilă a educației în ceea ce privește incluziunea so- uh, socială. Noi uh, reechilibrăm uh, aceste două priorități, le punem pe picior de egalitate și este important de subliniat asta. De asemenea, știm că întreaga comunicare a fost elaborată în așa fel încât să încorporeze prioritățile ilustrate de comisie, în această legislatură, mai ales uh, față de ceea ce au semnat ministrii de educație în martie acestui an, după atacurile de la Charlie Hebdo și după evenimentele de la Copenhaga. E vorba de o declarație de a promova valorile comune, de a avea educație civică. Acest lucru este pe deplin descris în uh, proiectul de raport și în comunicare. În ceea ce privește investițiile, veți vedea că vrem să utilizăm la maximum planul de investiții, vom lucra cu banca pentru investiții în așa fel încât uh, să putem uh, să facem față presiunilor bugetare. Ce se întâmplă cu rolul uh, etapei preșcolare. Există dovezi cu privire la cât de important este să începi cât mai repede cu putință cu educație de calitate și cum anume educație de calitate își spune cuvântul mai târziu. Cu privire la repere și indici, da, am vrut să creăm repere dar uh, nu s-a dorit schimbarea reperelor uh, care există la ora actuală. Știm că sunt cantitative dar și că nu redau imaginea ex, într-o manieră exhaustivă, dar nu, lumea n-a avut tragere de inimă față de stabilirea de noi repere la momentul respectiv. Acestea fiind spuse, eu știu că colegii de la comisie vă vor prezenta ultimele evoluții în ceea ce privește monitorizarea pregătirii profesionale. Sper că n-am vorbit prea mult. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc. Doctoresa Sofia Erickson. Mulțumesc, doamnă Sofia Erickson, pentru această intervenție. A fost o intervenție extrem de utilă în cadrul dezbaterii noastre și N-aș vrea să repet nimic din ce spuneați, ci aș dori să adaug sau să pun accentul pe două elemente. Mai întâi, inegalitatea socială în creștere în Europa în ce privește accesul și continuarea studiilor. Sigur, a existat și problema crizei, dar din păcate școala nu mai este, așa cum altă dată era, un factor de promovare socială ideea aceea de a investi prin educație în generațiile următoare. Iată o chestiune care ar trebui avută în vedere și la nivel european, pentru că adesea accesul la programele de mobilitate e o problemă, așa cum se spunea și la Youth Forum mai devreme, în zilele trecute. Ați vorbit despre elementul formal versus uh, elementul informal al educației, respectiv despre cetățenia activă europeană. Și apoi, mai există și o invitație pe care aș dori să o facem statelor membre pentru ca în sistemele educative să pună accentul pe guvernanță în dorința de a, apropia, de a se apropia mai mult între ele. Și aici cred că nivelul european are un cuvânt de spus. Pentru că discutăm cu Comisia de această temă, cred că ar fi util și să vorbim despre modul în care folosim fondurile, Fondul Social European, EFSI, cum vor fi ele avute în vedere în cadrul investițiilor în educație. Poate că vom mai discuta și cu alte ocazii de acest lucru, dar cred că merită să facem trimitere la tema aceasta încă de pe acum. Vă mulțumesc mult pentru intervenții. Nu știu dacă domnul Krasnodebski mai dorește să adauge ceva. Vă rog. Da. Mulțumesc foarte mult. Mai am câteva cuvinte de spus. Mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare să continuăm dezbaterea aceasta. Deja uh, ne dăm seama că a devenit o dezbatere interesantă și aveți dreptate, stimată reprezentantă a Comisiei, că este un program bun și atrăgător, mai ales că putem să lucrăm cu toții pe marginea lui, putem coopera, respectând, bineînțeles, diferitele naționalități. Însă, în ciuda faptului că avem diversitatea și Bineînțeles că știm că, în esență, uh, sistemele educaționale se bazează pe aceleași principii. Ce ne dorim noi este, pe urmă, să mergem dincolo de asta, în așa fel încât oamenii să fie pregătiți pentru viitor, să poată obține un loc de muncă după terminarea studiilor. Dar ce, ar însemn, ce înseamnă, de fapt, toate aceste lucruri? Că trebuie să ne exportăm cercetătorii, nu, trebuie să-i educăm pe oameni, să-i pregătim profesional, și asta este o fațetă a problemei, și apoi să ne uităm și la cei care merg la facultate și pe care îi vrem mai târziu cetățeni înțelepți, responsabili. Nu vrem conformiști, vrem diversitate, vrem oameni diversi, vrem oameni care să fie curajoși, mi se pare că aceasta este o virtute pe cale de dispariție. Și bineînțeles vrem ca oamenii să-și încheie studiile, pentru că sunt unii care nu-și obțin diploma. Toate aceste lucruri sunt importante pentru identitatea indivizilor nu este vorba doar de educație în sine, este vorba de patrimoniu al cunoașterii, al patrimoniu cultural, lucruri care sunt foarte importante, indiferent de uh, domeniul în care vei profesa mai târziu. Sunt uh, studenți politologi care ajung uh, să fie uh, hotelieri uh, în Londra. Poate că ar fi fost mai bine să studieze catering din, prim, din capul locului. educația și pregătirea profesională sunt valori în sine. N-ar trebui să pierdem din vedere provocările. Unii v-ați referit la rolul profesorilor, la numărul profesorilor și al tutorilor, care este în scădere. Toate aceste lucruri, bineînțeles, sunt legate de calitate, fiindcă îi avem pe cei care predau și trebuie să ofere cursuri de calitate. Da, trebuie să fim pragmatici, deoarece doar așa putem reacționa la criza economică de acum. Vă mulțumesc foarte mult. Vom uh, mai dezbate acest subiect. Vom uh, analiza în continuare acest program. Mulțumesc. Importantism. Mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră. Acesta este un raport deosebit de important și sunt convins că se va lucra cu toată fermitatea pentru orientarea și relansarea acestei dezbateri extrem de importante și în care se vor formula și anumite criterii la care deja v-ați referit. Și acum, potrivit informațiilor noastre Raportorul își va prezenta proiectul în cursul reuniunii din luna februarie, de pe 17-18. Votul va avea loc pe, 29 aprilie, pe 19 aprilie. Și acum trecem la o reuniune extrem de importantă despre care, pe care o avem pe ordinea de zi. Știți foarte bine că am considerat că ar fi util să ni se prezinte o informare direct din partea Direcției Generale implicate, care este reprezentată acum în sală, cu privire la studiul privind monitorizarea sectorului educației și formării profesionale pentru a răspunde la întrebări adresate anterior. Comisia a publicat recent acest document de monitorizare și am dori să știm direct de la DG EAC care sunt rezultatele și concluziile pe care le-au tras. Există două volume, mai întâi o analiză transnațională a temelor abordate și al doilea volum cu cele 28 de sisteme de educație din fiecare stat membru. Mi se pare important acest document pentru că există și probe, niște informații și date concrete foarte utile și pentru raportul nostru. De aceea mulțumesc reprezentantului comisiei care se va ocupa de această prezentare, șeful de unitate Michael Deutsch și Ellen Mayer, uh, ambii reprezentanți ai Direcției pentru Educație, DG Educație și Cultură. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta raportul. Vă voi spune pe scurt despre ce este vorba aici. Iar colega mea, Mayer, va prezenta câteva rezultate importante din analiza europeană, iar la final vă voi oferi eu câteva exemple pe țară. Sus, vedeți unde puteți găsi informația completă. Un element important la bun început. Nu este vorba aici despre o descriere a sistemelor europene, este o analiză de sistem, adică noi luăm datele cantitative care există, în așa fel încât să identificăm problemele și, pe de o parte, ne uităm la care sunt evoluțiile politice din uh, Uniunea Europeană, în așa fel încât să reușim să avem câteva elemente cantitative și calitative și să ne dăm seama care sunt provocările cele mai importante. Și bineînțeles, la nivel uh, național vrem să vedem unde există probleme, dar și unde există bune practici, pentru că sunt multe asemenea cazuri. După cum ați spus deja, doamnă președinte, noi avem un raport care, pe de o parte, prezintă uh, provocările europene la nivel european, orizontal, dar să nu uităm că avem și 28 de rapoarte pe țară, de vreo 6-7 pagini, care redau problemele, provocările cele mai importante pentru fiecare stat membru în parte. Apoi avem în vedere și evoluțiile politice pe rol. De ce facem asta? Pentru a vedea exact cum evoluează politica și pentru a o însoți cu noi inițiative, indiferent uh, de ce fel, în domeniul educațional, și pentru a consolida cooperarea în vederea schimbului de bune practici între statele membre. Pentru că reforma în statele membre poate fi susținută arătând ce se face în alte state membre și cum mm, se derulează lucrurile în altă parte. Cam atât din partea mea, colega mea vă va prezenta câteva probleme europene importante care au, sunt ilustrate în raport. Mulțumesc! Um, I'm just... Mulțumesc foarte mult. Încerc să-mi dau seama dacă funcționează. Așa cum s-a spus, numele meu este Selina Maier și dacă vă interesează ceea ce am publicat, aveți pe masa de la intrarea în sală monitorul și câteva broșuri. Deci puteți să le luați. Avem și date referitoare la diverse țări. Monitorul în sine este a patra ediție, este împărțit în trei părți. O parte, prima parte, arată provocările cu care ne confruntăm în domeniul educației și formării. Apoi avem o secțiune care analizează situația din punct de vedere cantitativ, și ce arată jaloanele noastre și apoi avem o a treia secțiune care arată care se concentrează pe ceea ce am putea face în ceea ce privește uh, politicile de educație. Unul dintre una dintre formulările uh, centrale din secțiunea 1 este un termen bine cunoscut din literatura academică, dar poate nu e la fel de cunoscut în contextul de politici. Vorbim despre sărăcie educațională și riscul ca aceasta să apară. Ce înseamnă acest lucru? Publica, publicația pe care o aveți pe ecran este o publicație a programului de cercetare, este a șaptea ediție și subliniază un pic ceea ce este disponibil din punct de vedere al literaturii academice referitoare la sărăcia educațională. În monitor, noi am considerat că aceasta este o lipsă de competențe fundamentale. Ceea ce vedeți atunci când uh, analizați uh, rezultatele PISA, știți că există acest studiu PISA de la OCDE, vedem că o mare proporție din uh, elevii noștri la vârsta de 15 ani nu au competențele fundamentale, deși au mai bine de 10 ani de școală dar mulți dintre ei nu știu să citească foarte bine, nu uh, au cunoștință de matematică și așa mai departe. Este o îngrijorare pentru noi. Here you see the average, uh, and, and we... Aici vedeți că avem un, uh, un etalon. Etalonul pe care ne dorim până în 2020 este să scădem această proporție a elevilor care nu au competențe suficiente la 15%. Pentru un moment suntem la 22% în ceea ce privește cunoștințele de matematică, dar atunci când ne uităm la studenți și la contextul socioeconomic, deci ce se întâmplă în căminul lor cu părinții lor, acolo vedem că există o diferență foarte mare între cei care evoluează bine în școală și cei care evoluează prost. Cei care vin din contexte socioeconomice foarte scăzute ajung la 36% uh, elevi care nu reușesc să obțină competențele pe care ni le dorim și în unele state membre vedeți în partea stângă a ecranului, vedeți că mai bine de 15% dintre tinerii de 15 ani nu reușesc să obțină competențele fundamentale. Concluzia noastră este că sărăcia educațională, deci lipsa de competențe fundamentale, este foarte mare și este împărțită disproporționat între societățile noastre și între grupurile socioeconomice. Atunci când ne uităm la cheltuieli, vedem o tendință îngrijorătoare și anume că statele membre reduc bugetul de educație lucru care nu ține cont de tendințele demografice. Vedeți aici o imagine pe care o folosim destul de des în monitor, poate e destul de greu de înțeles când o vedeți pe ecran. În mod normal se împarte ecranul în patru și se analizează fiecare uh, sfert. Dar ceea ce spune aici este că există schimbări la nivelul populației de elevi pe axele verticale și orizontale. Pe cea orizontală avem schimbarea care se, schi- care se întâmplă acum, pe cea verticală schimbarea care va avea loc și apoi avem punctele. Cele portocalii arată creșterile de buget, cele mov arată tăierile de buget. Și țările care ne îngrijorează sunt cele cu puncte MOV, care se află în dreapta extremă a ecranului. Pentru că acolo există tăieri de buget, dar o creștere în același timp a populației de elevi. Deci asta nu e niciodată o bună combinație se poate spune că ar mai crește eficiența în sistemul educativ, dar este extrem de dificil din tot ce am văzut să putem spune ce înseamnă eficiența în educație. Ceea ce vedem este că țările își reduc bugetele și would like to see. Here you have... Acest lucru nu este deloc de dorit. Aici vedeți un alt grafic, abandonul școlar timpuriu. Din nou, vedeți aici avem ABCD pentru cele patru cadrane. Vedeți că unele se descurcă bine, unele țări se descurcă bine, altele nu. Cele care ne îngrijorează sunt în categoria D are above the level which we aim at, the level noi uh, vrem să ajungem la un nivel de maxim 10% de abandon școlar uh, timpuriu, iar cei care se află în categoria D depășesc acești 10% și nu fac progres. What we do Ceea ce facem noi în monitor este să intrăm mai în detaliu pentru a vedea cine sunt acești elevi care abandonează școala. Și unul din elementele pe care le vedem este că există o discrepanță, o, o, o diferență mare de gen, pentru că fetele se descurcă în general mai bine decât băieții la școală Contează dacă te-ai născut în țara în care trăiești sau dacă ești uh, născut în altă țară. Și există o diferență între aceste două categorii, pentru că rata abandonului școlar pentru cei născuți în străinătate este mult mai mare. Trebuie să vedem că acest uh, uh, abandon școlar ține și de vârsta la care ai ajuns într-o altă țară. Deci trebuie să vă reamintesc că cei care au sosit chiar înainte de sistemul de educație obligatorie uh, ajung să abandoneze școala mai mult decât uh, dacă ar fi rămas în uh, țara în care s-au născut. Acest lucru arată că este important că atunci când vrem să încercăm să rezolvăm această problemă a abandonului școlar timpuriu, să ne ocupăm de educația obligatorie. Aici o să subliniez câteva elemente pe care ar trebui să încercăm să le facem în monitor pentru a vedea ce arată datele și studiile că am putea face. Includerea este un element important și aici uh, ne întrebăm cum am putea să îmbunătățim calitățile unui profesor, spre exemplu, pentru că știm că profesorii sunt esențiali pentru atingerea rezultatelor pe care ni le dorim. Studiile de la OCDE arată că profesorii nu sunt formați și nu uh, știu cum să identifice riscul de abandon școlar sau cum să trateze problemele legate de diversitatea culturală la ore sau uh, nevoile individuale de învățare ale elevilor și nu știu nici cum să trateze elevii cu nevoi speciale. În același timp, vedem că foarte puține țări au strategii specifice pentru modul în care vor să se ocupe de asta și cum vor să se ocupe de studenții care au nevoi specifice în învățământul superior. Deci acestea sunt câteva dintre rezultatele monitorului. Avem mult mai multe decât uh, asta. Uh, Michael o să vă dea exemple mai multe despre uh, exemplele specifice pentru fiecare țară. Mulțumesc! Uh, vedeți aici prezentarea toată în limba engleză. Avem rapoarte referitoare la fiecare țară care sunt în limba uh, maternă a fiecarei țări. Spre exemplu, avem și rapoarte bilingve în uh, italiană și engleză, spre exemplu, pentru Italia. Ne uităm la cifrele generale pentru aceste țări și uh, analizăm Uh, cifra abandonului școlar în toată Uniunea Europeană și apoi ne uităm la anumite țări. Uh, în ceea ce privește educația inclusivă, ne-am uitat la Suedia, în special pentru că Suedia a fost o țară gazdă pentru uh, un număr mare de refugiați în ultimii ani și încercăm să vedem modul în care uh, ei au încercat să rezolve problema, dacă există ore de tranziție, dacă profesorii primesc formare suplimentară pentru a vedea cum pot face uh, educația acestor uh, copii și care sunt uh, provocările cu care se confruntă, care sunt noile politici adoptate pentru a face față noi situații și pentru a se adapta la această nouă situație. Din păcate nu am uh, și varianta în limba suedeză. Pentru uh, Italia ne-am uitat în special la nivelul de calitate. Știți cu toții că este un uh, proiect extrem de important și de ambițios. Am avut un studiu larg de calitatea sistemului educațional uh, italian. Acesta a fost sprijinit chiar de primul ministru. Uh, Uh, se lucrează la autonomia școlară, la evaluarea profesorilor, la învățarea prin muncă care este oferită în sistemul educațional uh, italian și uh, apoi pentru relevanță am luat un am, am studiat o școală din Franța care se ocupă de aspectele digitale. Ne-am uh, ocupat de aceste trei cazuri pentru că sunt niște cazuri care pot fi discutate în toate țările, pentru că dacă vrem să discutăm despre uh, reforme educative, așa cum se întâmplă în Cehia sau Slovacia, ar fi foarte bine să utilizăm aceste exemple, să vedem ce a învățat Italia, ce a învățat Suedia, uh, și să se aplice experiențele uh, și cele mai bune practici în celelalte țări. Plus că ar fi o lectură foarte interesantă pentru dumneavoastră să vedeți care sunt uh, subiectele care sunt tratate în diverse țări și unde se fac reforme iar și care este o posibilă variantă de viitor. Cam asta a fost ceea ce am vrut să vă prezint astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte, foarte mult! Eh, informazione anche per eh, l'interesse delle questioni che avete. Vă mulțumesc foarte mult pentru subiectele foarte interesante pe care le-ați opus atenției noastre. Acest raport de monitorizare pe care l-ați elaborat este de mare interes, în special pentru că noi acum lucrăm, după cum știți, pe marginea IT 2020 și în acest context acordăm o atenție deosebită provocărilor reale cu care ne confruntăm în prezent și anumitor soluții pe care le-am putea avea în vedere sau, în orice caz, anumitor abordări cu care am putea veni ca reacție la aceste provocări. Cu privire la sărăcia educațională și cu privire la riscul din ce în ce mai mare de izolare socială în urma lipsei de acces la educație – cât și în ceea ce privește problema calității învățământului și aceste probleme le-am luat în discuție atunci când am vorbit despre raportul domnului Krasnodevski ceva mai devreme. Avem o solicitare de intervenție din partea Petrei. Petra, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, acest studiu prezentat în cursul după amiez este deosebit de interesant și aș avea o întrebare. În unul dintre primele slide-uri pe care ni l ați arătat, se vorbea despre nivelul șomajului în funcție de nivelul de educație al tinerilor. Și rezultatul, uh, concluzia la care ați ajuns dumneavoastră studiind aceste lucruri, este că cei care Uh, sau că nivelul de uh, angajament este de 59,5%. Noi în Germania și în Austria avem un uh, sistem foarte elaborat de învățământ. Sunt persoane care pot să abandoneze școala pentru că pun în practică ceea ce au învățat în cadrul unor perioadă de practică efectuată anterior. Aș dori să știu dacă aveți o analiză diferențiată în acest sens. De exemplu, în țările din Sud nu există un astfel de sistem de învățământ cu perioadă de practică. Sunt în Deutschland und wahrscheinlich auch in deci, nu există o implicare și a sectorului industrialor. Noi, în Austria și în Germania, considerăm că un astfel de sistem este atât de excepțional, pentru că noi, în general, avem un sistem atât de extraordinar de învățământ, încât ar trebui să slujească drept exemplu pentru absolut toată lumea. Și credem că sistemul nostru permite tinerilor să fie apți pentru muncă, chiar dacă nu dispune aparat de un nivel de calificare foarte mare au chiar și așa șanse mai mari de a obține un loc de muncă, fiindcă sunt mult mai aproape de cerințele profesionale decât dacă ar fi parcurs un sistem de învățământ clasic. Deci, acum, sigur, o să vi se pare că sunt părtinitor și că îmi laud propriul sistem, dar să știți că chiar este excepțional. Sistemul acesta dual chiar produce avantaje, chiar și pentru cei care au calificări mai puțin uh, excepționale chiar și aceia care au rezultate școlare mai uh, medii, să spunem așa, mediocre, la sfârșitul parcursului școlar, folosind un astfel de sistem uh, dual, au șanse de angajare mai bune decât cei care urmează un sistem de învățământ clasic. Mulțumesc, domnul Krasnodevski. Într-adevăr, uh, materialul produs de către comisie e foarte important și, desigur, vom ține seama de acest document la redactarea propriului nostru raport dar aș avea două întrebări. Prima se referă la analiza diferențiată a diferitelor țări. Vorbeați despre statele unde s-a înregistrat un uh, nivel scăzut al rezultatelor școlare. De exemplu, în țara mea există rezultate foarte bune și o țară foarte asemănătoare din punct de vedere istoric și cultural și vecină, foarte aproape de noi, Ungaria, a registrat rezultate foarte proaste. Eu nu pot explica care este motivul pentru acest lucru. Vina o poartă doar sistemul de învățământ propriu-zis sau sunt și alți factori? Apoi, uh, problema genului. Și aici este o chestiune foarte interesantă. Vorbim mereu despre gen în Parlament și de fiecare dată abordăm subiectul vorbind despre statutul mai puțin privilegiat al femeilor și așa mai departe, însă iată că în educație situația asta tocmai pe dos. Băieții sunt cei cu rezultate școlare mai slabe. Nu, nu, să știți că e chiar uh, foarte interesant. La toate nivelurile se întâmplă așa și la nivel universitar, dacă vă uitați cu atenție la cum stau lucrurile, studentele au rezultate mult mai bune decât studenții. Și există și aici, în studiul dumneavoastră, cifre care ilustrează acest, această tendință. Dar diferențe foarte mari se înregistrează și între țări. Există țări în care discrepanțele dintre rezultatele băieților și ale fetelor nu sunt așa de mari, de exemplu în Bulgaria, și altele în care ele sunt mult mai mari. Nu știu dacă dumneavoastră vă ocupați de chestiunea aceasta în raportul dumneavoastră, dar cum vă explicați dumneavoastră? Care e ipoteza dumneavoastră? Uh, E o problemă care ține doar de felul în care organizați organizat sistemul de învățământ din țările respective sau sunt și alți factori implicați, poate situația economică. Mai dorește cineva să intervine, domnul Morganu? Pe scurt. Din câte am înțeles până acum, și aici problema centrală este reprezentată de locurile de muncă care sunt sau nu sunt. Pentru că să faci o comparație între zonele unde există întreprinderi mari și zonele unde majoritare sunt IMM-urile, practic, și acum mă refer la sistemul dual uh, din Italia, din uh, Germania și din Austria față de Italia, cred că și acesta e un factor foarte relevant. Deci e o nevoie de mecanism care să țină seama de factorii obiectivi din țara avută în vedere. Și aș avea o întrebare. În analizele efectuate, ați constatat un paralelism între gradul de formare care se asigură prin uh, parcursul școlar sau de pregătire profesională și uh, în, în legătură cu tipul de carieră vi se pare că există un nivel mai scăzut de rezultate școlare în anumite profesii? Cu anumite parcursuri școlare, o situație mai incertă în ce privește această incongruență dintre uh, parcursul școlar și respectivul șansa de a avea un loc de muncă, deci cu cât este mai scăzut uh, nivelul de rezultate școlare, cu atât mai scăzute vor fi și performanțele profesionale. Deci, faptul că parcurgi un anumit parcurs profesional, după aceea îl abandonezi și intri pe piața muncii, practic, în ce situație se află oamenii aceștia? Care e nivelul lor? Nu știu dacă v-ați ocupat și de situația aceasta. Nul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte aș avea și eu câteva observații rapid, așa. Mai întâi, sunt uluit de calitatea statisticilor, datelor statistice din acest document. Este absolut uh, pasionant. Statisticile de la nivel european sunt foarte fiabile. Nu știu dacă însă statisticile naționale sunt la fel de fiabile sau măcar dacă sunt comparabile datele. Deci, nu știu dacă se folosesc uh, de fiecare dată aceleași uh, instrumente, aceleași unități de măsură, aceleași criterii pentru stabilirea și definirea anumitor variabile. Și cred că aici ar mai fi de lucru. Apoi, în al doilea rând, referitor la abandonul școlar. Când mă gândesc la situația din țara mea, din Spania, mai precis din Catalonia, și citind raportul dumneavoastră, mi se pare că ar fi util să mai adăugăm un set de indicatori în paralel prin care să se măsoare amploarea activității economice dintr-o țară. Pentru că în perioada de boom economic, cum a fost în țara noastră în sectorul construcțiilor, de exemplu, foarte multă lume a recurs la abandonul școlar, pentru că mulți tineri au preferat să părăsească școala și să se angajeze, să-și găsească un loc de muncă în sectorul respectiv. Poate că veneau din familii precare, poate că locul de muncă pe care și-l uh, luau era unul doar temporar, dar în această perioadă a fost un fenomen acesta. Și apoi avem un alt uh, fenomen cu care ne confruntăm și anume imigrația. Foarte mulți imigranți vin în Spania. Și sunt persoane care nici nu intră sau în orice caz părăsesc uh, parcursul școlar în mare număr. Nu știu dacă asta ține de sistemul de învățământ uh, spaniol sau catalon, pe care îl cunosc mai bine, sau de alți factori, dar <clears throat> toate aceste lucruri arată că uneori e greu de făcut comparații. Și s-a vorbit mai devreme de sistemul dual din uh, Austria și din Germania. A fost un comentariu foarte pertinent, numai că acest sistem nu se aplică nu se poate aplica în toate țările. Trebuie să analizăm aceste diferențe și la nivel european și să venim cu ilustrații concrete ale acestor diferențe și, eventual, acolo unde e cazul, să adaptăm sistemele din țările noastre. Și încă o observație de fond, nu are neapărat legătură cu, cu, mon, cu ra, uh, raportul comisiei, ci cu cel al domnului Krasnodevski. Vorbeați despre Bolonia și despre Erasmus. Însă pentru învățământul secundar, pentru învățământul liceal avem sistemul PISA. Dar acesta nu e un instrument european, e un instrument internațional. Noi avem uh, uh, nevoie de instrumente care să facă o comparație între statele membre și nu între, de exemplu, Spania și Singapore. Și un astfel de instrument dedicat uh, comparației dintre statele membre la nivelul sistemelor de învățământ nu există deocamdată, așa încât, iată, este un domeniu în care s-ar putea lucra și, în acest sens, e foarte interesant uh, instrumentul și studiul pe care l-ați elaborat dumneavoastră, pentru care vă și felicit. Vă mulțumesc. Aș dori să fac și eu două solicitări foarte succint. Spuneați că ar fi foarte important să avem în vedere și în contextul învățământului terțiar faptul că circa 25% dintre absolvenți chiar dacă oricum au mai multe șanse de a găsi un loc de muncă decât cei care nu au parcurs și învățământ universitar, au un loc de muncă sub nivelul calificărilor lor. Apoi există o discrepanță și între cerințele de pe piață în materie de competențe și respectiv oferta uh, de educație a sistemelor de învățământ. De aceea v-aș uh, face o invitație de a reflecta mai mult la sistemele de învățământ universitar care să aibă capacitatea de a interacționa în mai mare măsură cu piața muncii și cu oportunitatea de dobândirii de cunoștință pe piața muncii. Pentru că atunci când se analizează datele cu privire la absolvenți și vă vorbesc de lucruri pe care le cunosc personal, de exemplu, în Italia sunt mai puțini absolvenți decât în alte țări, pentru că există prea puțină legătură cu piața muncii și cred că nu e un exemplu izolat. Și apoi vorbeați de abandonul școlar. Vă referați la faptul că există o dublă sărăcie, o sărăcie educațională pe de-o parte dar și o sărăcie socială, o izolare socială în materie de acces la continuarea studiilor. Deci e o dublă problemă, să spunem, o, o dublă prăpastie pe care o avem înainte. Și așa cum arăta și domnul Krasnodevski, în toate țările avem o constantă. Fetele sunt în toate țările mai uh, puțin prezente printre Uh, cei care recurg la abandon școlar și sunt mai prezente printre absolvenții de învățământ terțiar, indiferent de tipul de învățământ. E o dată uh, care nu ține din, punct de vedere, din punctul meu de vedere de sistemele de învățământ ca atare, ci de disponibilitatea mai mare a fetelor, a femeilor de a munci mai mult, pentru că știu foarte bine că de asta depinde viitorul lor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Sunt multe, voi încerca să, să fiu uh, succint. În ceea ce privește um, întrebarea doamnei Camerevert cu privire la sistemul dual, legătura este destul de clară. Avem um, o legătură dublă. Cu cât mai înaltă este educația, cu atât mai puternică participare pe piața muncii. Deci, țările care au uh, o formare profesională bună o educație terțiară bună, mm, cu universitatea clasică sau nu numai, se descurcă mai bine. Vedem însă că sunt și țări în care uh, educația profesională este bună, dar uh, numărul absolvenților mai uh, mici decât în alte țări. Și asta ce înseamnă? Uh, sunt cazurile Germaniei, Austriei, Olandei, unde oamenii cu pregătire medie se descurcă bine pe piața muncii. Ne avem uh, date importante pentru piața uh, muncii, vrem să vedem cum anume este influențat uh, succesul absolvenților de calitatea pregătirii, dar și de calitatea pieței muncii și dacă uităm la evoluția pe, de-a lungul anilor, ne cam dăm seama, de exemplu, că în ultimii 20 de ani nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Legăturile sunt destul de clare. În țări precum Austria sau Germania, Există o problemă cu încadrarea oamenilor uh, mai slab clasificați în sistemul dual. La întrebarea domnului Krasnodevski cu privire la comparația între Polonia și Ungaria. Polonia în anii 2000 a încheiat o reformă importantă a educației care în continuare își arată efectele față de Ungaria, unde fondul socioeconomic uh, al familiei este foarte mare. E mai mic în Polonia decât în Ungaria. M-ați întrebat de ce. În Polonia, la începutul anilor 2000, s-au mișcat foarte, foarte multe lucruri și Polonia se descurcă foarte bine la competențele clasice. Scris, uh, citit, uh, matematică, dar când e vorba de inițiativă, de competențe uh, de nișă, dacă e, mai sunt de lucruri de făcut cu privire la echilibrul de gen, cum a spus și președinta, sunt uh, studenții băieți care au uh, mai degrabă mai mari probleme decât uh, fetele și fe- decât fetele lor, decât colegele lor. Asta se schimbă în momentul în care ajung în, pe piața muncii. Nu cred că ține neapărat de sistemul educațional ceea ce se întâmplă mai târziu pe piața muncii. Ideea este că mai târziu, iată că, chit că fetele sunt uh, mai silitoare, vedem că băieții se descurcă mai ușor pe piața muncii. Mai, a mai existat o întrebare din partea domnului Morgano. Adică, ce se întâmplă cu educația pe tot parcursul vieții, odată ce piața muncii a fost accesată? Am fost menționat cazul Spaniei. Au avut probleme în momentul în care erau foarte mulți oameni în industria construcției, uh, construcțiilor, uh, cu oameni uh, slab calificați, oameni care de fapt abandonaseră școala și acum am văzut după ce s-a spart bula, cum acei oameni au ajuns în stradă, cu probleme grave, am încercat să oferim un nou model de creștere pentru Spania, pentru că modelul de atunci n-a fost durabil. O întrebare din partea domnului Maragal cu privire la statisticile pe care le utilizăm. Utilizăm statistici comparabile Eurostat și date de la OCDE, pentru că mare parte din statele membre sunt uh, prezentate acolo iar în publicația noastră avem date Eurostat și OCDE și dacă avem date naționale care să fie relevante, le preluăm, dar ne bazăm, bineînțeles, pe sistemul de statistică europeană. Sub comentar, uh, äh, Frau Vorsitzende, Frau Costa. Cu privire la ce a spus doamna președinte Costa, și anume mismatching, faptul că nu se potrivește ce se întâmplă în școală cu ce se întâmplă pe piața muncii. Nu mai avem o problemă cu cantitatea, ehm, mă refer la numărul diplomelor universitare. Știu că în Italia, în continuare, eh, ați vrea să aveți mai mulți absolvenți, în schimb, în rest, eh, numărul este unul acceptabil. Cantitatea, așadar, în mare parte din uh, țări nu mai pare să fie uh, problema. Um, zum yes, okay. Yes, uh, thank you. I, I... Mulțumesc. N-aș vrea să adaug mai multe elemente spuselor colegului meu. Avem și rata ocupării prezentată în raportul nostru și ne axăm și pe situația în care există o pregătire vocațională, dacă face o diferență sau nu. Și de cele mai multe ori, da. Educația terțiară este cea care îmbunătățește rata ocupării, dar în ultimii ani am constatat că pentru cei care aveau uh, o educație secundară uh, într-adevăr a ocupării crescuse, dar nu și pentru ceilalți. Iar cu privire la educația terțiară ne dăm seama într-adevăr că aici se face diferența. Și totul ține de caracteristica sistemului de educație terțiară în anumite state membre, așa cum uh, a subliniat eurodeputatul spaniol. Deci, în general, dacă discutăm despre abandonul școlar timpuriu, în Uniunea Europeană ai pe cei care pleacă din școală și mai târziu 60% sunt fie fără loc de muncă, fie inactivi, 40% aceștia fiind cu un loc de muncă. E o problemă importantă, iar noi uh, îi încurajăm pe oameni să rămână în școală, să se bucure de pregătire profesională ca să fie angajabili. Mulțumesc! Încă un element, vă rog frumos. Lucrez, de Euro, pentru, lucrez la Eurostat de mulți ani de zile și noi avem o procedură de examinare exhaustivă a um, surselor de date. Avem date uh, um, OECD, date Eurostat, uh, încercăm să obținem date de calitate și încercăm să introducem toate indicațiile necesare cu privire la dacă o sursă este credibilă sau uh, nu. Mulțumesc! Thank you so much. Grazie davvero. Mulțumesc foarte mult. Aceasta este o contribuție foarte utilă pentru noi și sunt perfect de acord cu ce spuneați, și anume că avem nevoie de sisteme de bună calitate, dar și de date fiabile. Vă mulțumim așadar. Această contribuție va fi foarte utilă și la redactarea raportului nostru. Contăm în continuare pe colaborarea cu dumneavoastră și mulțumim unității dumneavoastră. In questo momento chiudiamo allora il... Și cu acestea încheiem această parte a ședinței noastre și urăm bun venit domnului director general al DG Comunicare a Comisiei, domnul Timo Pelsonen, care a avut amabilitatea de a răspunde invitației noastre. Poate vă aduceți aminte, în această problemă atât de importantă a politicii de comunicare a Comisiei, competența revine Comisiei noastre în Parlamentul European și ținând seama de provocările cu care ne confruntăm în prezent la nivelul Parlamentului, al Comisiei, al Uniunii Europene în general, am considerat că ar fi util să dispunem de o informare cu privire la strategia de comunicare a Comisiei, cu privire la politica de comunicare a Comisiei, inclusiv în colaborare cu alte instituții și cu statele membre. Aș mai spune de asemenea că în această perioadă de criză, criza culturală printre altele, criza de informații de calitate, este foarte util să uh, găsim uh, subiecții sau um, um, interlocutorii potriviți pentru a crește gradul de conștientizare în rândurile cetățenilor europeni pentru a spori de asemenea asumarea valorilor și identității europene. Prin urmare, consider că ar trebui să ne sporim capacitățile de comunicare, inclusiv folosindu-ne de rezervele de socializare, de exemplu, și de noile tehnologii. Știm că în noua organizare a comisiei, s-au modificat și s-a modificat și distribuția competențelor între direcțiile generale. Euronet și Euronews țin acum de DigiConnect, iar uh, de Digi Educație și Cultură se uh, țin programele culturale Sigur că vorbim de o strategie integrată, chiar dacă ține seama de anumite elemente specifice în cadrul strategiei de comunicare. Sunt convinsă că și colegii vor dori să pună întrebări, pentru că tema aceasta este acum de interes strategic și mi-a făcut plăcere să constat că atât Comisia cât și Parlamentul European își propun să pună accentul pe activitatea de comunicare în statele membre a EFSI și Parlamentul a și solicitat o comunicare circulară în sensul unor inițiative la nivelul statelor membre cu privire la ilustrarea acestor, acestui nou, cu privire la um, uh, prezentarea cu exemple acestui nou fond uh, european. Deci, trebuie să inaugurăm un mod de, comuni de comunicare nu unidirecțional, ci care să implice și alte părți, fiindcă până la urmă fiecare dintre noi poate să fie un comunicator. Vă mulțumesc pentru prezență și aveți cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, domnilor și domnilor. E foarte frumos să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc pentru această invitație. Sunt onorat să-i dau curs. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Chiar dinainte de a fi la Digicom, uh, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul din procedura bugetară. Instituțiile noastre au colaborat foarte bine și este foarte important că s-a întâmplat asta. Pentru că activitățile de comunicare sunt cele vizate de Consiliu adesea în discuțiile de acolo. Și acest lucru a rezultat și în acest uh, an, imediat după ce mi-am preluat uh, funcția cea nouă. Doresc să privesc cooperarea noastră nu doar prin prisma procesului bugetar, și să mă refer la câteva acțiuni pe care ne concentrăm noi cu privire la noile acțiuni ale Comisiei, cu privire la noile instrumente și apoi să vă spun cum vrem să consolidăm cooperarea între cele două instituții. Mr. President already referred to the changes uh, in this commission. This de data aceasta este altfel. Nu mai avem Euronews. Nu mai finanțăm Euronews. Și nici programul Citizens Europe. Dar vrem, bineînțeles, să cooperăm cu colegii noștri de la DigiEAC, de la DigiConnect, de la DigiHome și din alte DG-uri noi acum suntem un serviciu prezidențial care ținem uh, direct de domnul Juncker, de secretarul general și de European Strategy Center, think tank-ul nostru. Avem cele 10 priorități politice și în jurul acestora gravităm noi. Sunt uh, priorități identificate de Comisie, adoptate de Parlament și Consiliu, Există un acord între președintele Juncker și dumneavoastră în acest sens, pe marginea celor 10 priorități, iar noi ne axăm, bineînțeles, pe aceste priorități. Așa cum a spus deja doamna președinte, avem prioritatea pentru investiție. Investim în Europa pentru a avea creștere și ocupare. Și asta este o prioritate care vine în plus. Often you, you hear that the Commission will say that Adesea auzim cum uh, uh, se spune că această comisie este și o comisie politică. Ne axăm pe subiecte care contează pentru Europa, care sunt importante pentru economia noastră și vrem rezultate concrete pentru cetățenii noștri. Măsuri clare din partea președinției. Trebuie să restabilim legătura cu cetățenii și trebuie să comunicăm mesajele comisiei cu claritate, cu forță, axându-ne pe priorități. Aici aș vrea să spun că am uh, reformat și sistemul purtătorului de cuvânt uh, și acest serviciu lucrează direct cu președintele și practic fiind un purtător de cuvânt reprezinți întreaga comisie. Dimensiunea acestui serviciu a fost redusă, Acum lucrurile merg mult mai uh, clar, mai direct și aș uh, vrea să spun mai bine. Mm, acest lucru funcționează acum foarte bine la comisie și pot să vorbesc pentru că am experiență de 20 de ani în acest domeniu. Când spunem că vrem să avem o legătură cu cetățenii, vorbim foarte serios. Adesea, zi de zi, ascultați mesaje de acest gen în uh, circumscripția dumneavoastră. Este o idee pe care o împărtășim cu Parlamentul și cu Comisia consider că e important ca zi de zi să nu uităm de unde am plecat și de unde vine proiectul european, unde și are originea, unde a pornit, de unde a pornit totul și cum s-a extins Uniunea Europeană pe parcursul anilor. Trebuie de asemenea să revenim la valorile cheie care stau la baza tratatelor, mai ales la Carta Drepturilor Fundamentale. Și aici apare comunicarea cum să comunicăm cât mai bine cu cetățenii noștri. La începutul mandatului său, președintele Juncker a discutat cu fiecare membru al comisiei, cerându-le să meargă mai des în uh, statul membru. Să meargă la fața locului, să se întâlnească cu cetățenii, să fie mai activ. Și e o diferență, lucrurile sunt încă în evoluție, dar uh, Comisia este din ce în ce mai mult prezentă la fața locului, în teritoriu, și nu doar în acele uh, țări pe care le cunosc cel mai bine, ci pretutindeni în Europa și în regiuni. Acesta este un uh, lucru pe care trebuie să-l utilizăm pe deplin și să profităm de absolut uh, orice ocazie, în așa fel încât comisia și comisarii să stabilească legătura cu cetățenii. Și aici intră în joc și cooperarea cu Parlamentul. S-a discutat uh, în urmă cu câteva săptămâni când doamna președinte a participat la o reuniune specială împreună cu doamna McGuinness, doamna Guillaume și uh, vicepreședintele Katainen cum să comunicăm împreună. Pentru că este o prioritate comună, prioritatea comună numărul 1, de fapt, la nivel interinstituțional. Aici am vrea să deschidem dialogul cu membrii Parlamentului European și să invităm eurodeputați la evenimentele noastre, la dialogul cu cetățenii sau la lansarea anumitor proiecte comune, cum ar fi Fondul pentru Investiții. Mi se pare că aici avem într-adevăr o marjă bună pentru cooperare interinstituțională. Sper așadar că vom reuși să o consolidăm în interesul uh, mandatului. Dialogul cu cetățenii a fost un instrument de succes în acest an. Până acum am avut 55 de evenimente transmise de televiziuni, fie în întregime, fie parțial. Un eveniment a avut, de exemplu, loc la Milano, la inaugurarea Expo 2015. Președintele Schulz a fost de față, la fel și în alta reprezentantă, Mogherini. Și au mai fost multe alte dialoguri cu Uh, cetățeni la care Parlamentul acesta a participat activ și apoi a luat parte și la discuții. Domnul președinte Juncker însuși a participat la un dialog la Bozar, la Bruxelles, în urmă cu două săptămâni, imediat după atacurile de la uh, Paris, într-un moment uh, în care se apropia vertiginos alerta maximă de terorism, a fost foarte important să se întâlnească cu cetățenii la momentul respectiv. Am văzut că domnul Malinov se ocupă de inițiativa Back to School, înapoi la școală, o inițiativă emblematică. Anul trecut am avut 700 de membri din diverse instituții care au mers în școala lor de origine și au intrat în legătură cu vreo 62.000 de elevi. Domnul Malinov a participat la vremea respectivă la, în acest proiect. Știu că dumneavoastră mergeți în școala din circumscripția dumneavoastră, în școlile de acolo, dar iată că aici putem să facem ceva interinstituțional, împreună. Și apoi mai avem evenimentele culturale. Împreună cu birourile de informații ale Parlamentului, avem spațiul public european și acolo adesea, în casele Europei, care sunt uh, case comune interinstituționale, există evenimente culturale la nivel înalt în statele membre. Menționam reprezentantele, n-aș vrea să zăbovesc prea mult asupra acestui subiect, dar aici avem partenerul cheie pentru colegii din Parlament de la fața locului. Noi, bineînțeles, suntem aici, mereu la dispoziția dumneavoastră, dar șefii reprezentanțelor au primit o sarcină din partea mea ca să lucreze cât mai aproape cu serviciile Parlamentului. V-ați referit și noastră, doamnă președinte, la noile medii de comun, mijloace de comunicare, platformele sociale. Acolo avem proiecte comune, iar rezultatele se văd deja și cred că putem face și mai mult în acest sens. Pe scurt, cu privire la procedura de follow-up, față de comunicarea pe investiții. Ehm, noi pregătim ceva similar pentru celelalte priorități în anii ce vor urma. Rămâne de discutat cu dumneavoastră despre viitorul Uniunii Economice și Monetare sau alte subiecte de actualitate care pot eh, fi prezentate la oaltă, la fața locului, în teritoriu. Nu în ultimul rând, doamnă președinte, această primă discuție mi arată mie, cel puțin, că avem multe în comun, sunt multe lucruri pe care le putem face împreună și în continuare mai sunt multe de făcut, iar noi trebuie să ne axăm pe rolul nostru special. Nu avem nevoie de acorduri formale sau aranjamente, putem pur și simplu să ne organizăm împreună în termen practici când suntem în statele membre. Contez foarte mult pe sprijinul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește a rămâne cu toții activi la nivelul evenimentelor ce se țin în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta, pentru această prezentare, pentru explicațiile acestea. Știu că, parlament, că eurodeputații sunt și trebuie să rămână mai bine implicați în inițiativele de la nivel național. Aș dori să pun și niște întrebări specifice, nu înainte însă de a da cuvântul colegilor cărora le mulțumesc pentru prezență. Doamna vicepreședinte Suedrova, vă rog. Mulțumesc. Pot să confirm că cooperarea între reprezentanții Comisiei și Parlamentul European funcționează. Spre exemplu, în Republica Cehă am avut foarte multe evenimente comune eu am și luat parte la unele dintre ele. Una dintre activitățile comune, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru Comisia Europeană și pentru Parlament, ar trebui să fie un fel de uh, premiu lux comun. Pentru momentul, uh, uh, pentru moment este un preț pentru moment este uh, un premiu european, dar cred că ar trebui să fie un uh, premiu comun și vreau să știu dacă există informații legate de acest lucru și când se va întâmpla acest lucru, pentru că noi vrem ca Parlamentul European să joace și în continuare un rol important, pentru că așa putem noi să comunicăm cu uh, cetățenii. Dragi colegi, dorește cineva să intervină? Sabin. În primul rând, mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici și că ne-ați oferit o vedere de ansamblu asupra a ceea ce vreți noastră să faceți pe comunicare. De mai mulți ani discutăm despre acest subiect și impresia mea este că sunt multe idei bune, dar uh, populația nu află despre acestea în mare parte. Și atunci să ne gândim cum anume ajungem uh, nu doar la cei care oricum sunt puțin interesați de Europa, ca de exemplu, merg la birourile europene și își obțin informațiile acolo. Nu. Cum ajungem uh, la toți oamenii ca să-și dea seama cu toții ce înseamnă Europa în viața de zi cu zi, lucruri despre care de obicei nu se discută în reportaje sau în presă. Cum arată o strategie de comunicare care să aducă la un loc mai multe canale de comunicare în așa fel încât să arătăm ce se întâmplă în Europeană pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei uh, care nu sunt interesați neapărat de proiectul european. Asta lipsește strategia din partea Comisiei Europene despre cum putem îmbunătăți situația. Un eveniment cultural e el frumos și bun, dar din păcate nu ajunge la toate masele. Ajung la un anumit grup țintă doar. Și pe parcursul an, anilor, iată că n-am reușit uh, să prezentăm Europa uh, cetățenilor obișnuiți Mă gândesc, uh, de exemplu, la o acțiune pe care am avut-o în Germania, care a fost implementată pentru școli, dar uh, când a fost implementată? În vacanța premergătoare, vaca- în uh, săptămâna premergătoare vacanțelor sau imediat după vacanță. Păi ce rost mai are? Măcar să se fi interesat cineva când sunt vacanțe școlare în landurile federale. Așa că haideți să ne gândim chiar uh, cum ajungem la cetățenii care nu sunt neapărat interesați de Europa sau entuziasmați de Europa? Ei știu cum să obțină informația, dar cum îi motivez eu pe cei care până în zi de azi nu se interesează de Europa? Grazie, Sabin. Altri interventi? Mulțumesc. Dacă mai sunt alte cereri de intervenție, domnul Krasnodelski. Eu aveam și eu o întrebare similară cred că am avut cu toții impresia că există o discrepanță uriașă între toate eforturile făcute de instituțiile europene pentru a ajunge la cetățean și lipsa de cunoștință a cetățenilor despre ce este Uniunea Europeană, cum funcționează, ce facem noi la Parlamentul European și așa mai departe. De asemenea, există o problemă majoră și trebuie să știm cum o veți rezolva. Foarte mulți cetățeni europeni sunt foarte sceptici în legătură cu Uniunea Europeană, după cum bine știm. Să nu menționăm uh, cele mai recente alegeri din Franța și nu numai în Franța. Și uneori am impresia că chiar și în Parlament am auzit, spre exemplu, faptul că acum reporter, eh, eh, shadow reporters from că eh, raportorii din umbră de la Frontul Național nu sunt invitați la ședință și m-am întrebat, asta este cea mai bună cale de a trata asemenea un, acest fenomen de divergență de opinii? Și se întâmplă la fel și la nivelul populației în general ați reușit să comunicați cu uh, cetățenii care sunt uh, foarte sceptici în legătură cu Uniunea Europeană. Uite, o bună parte din alegătorii mei sunt foarte sceptici și poate le-ar plăcea să se întâlnească cu domnul Juncker, spre exemplu, că au foarte multe întrebări legate de LuxLeaks, spre exemplu, sau de altele, dar nu au nicio șansă să ajung uh, nu neapărat într-o uh, festivitate oficială, ci într-o dezbatere politică cu Comisia sau cu alte instituții ale Uniunii Europene. Grazie, ci sono altri Maragall? Domnul Maragall. Da, președinte, eu nu intenționasem neapărat să iau cuvântul, dar după ce am ascultat ultimele observații, m-am simțit încurajat să iau cuvântul și să spun ceva în aceeași venă. Cred că există această legătură între Comisie și Parlamentul European la nivelul uh, membrilor Comisiei pentru Bugete. Și acolo verificăm în ce măsură statele membre încearcă să-și minimalizeze contribuțiile la Uniunea Europeană, dar să-și maximalizeze sumele primite din partea Uniunii Europene. Se pare că există o tentativă de a ascunde sub preș cumva Uniunea Europeană atunci când vine vorba de beneficiile pe care le aduce și să arătăm cu degetul Uniunea Europeană când ceva merge prost. Evident, orice strategie de comunicare uh, nu va fi ușoară pentru a găsi echilibrul. Și există această contradicție. Uniunea Europeană nu este capabilă să reprezinte în mod adecvat sau să explice uh, care este interesul general pentru Uniunea Europeană, dacă așa ceva există. Deci nu reușesc să transmit acest mesaj cetățenilor europeni. Și chiar și în cele mai bune cazuri, se poate spune că e o sumă de acțiuni ale diverselor uh, state membre, dar care nu formează niciodată un întreg. Spre exemplu, atunci când vorbim despre evaziunea fiscală măsurile luate de statele membre individuale care acordă avantaje fiscale companiilor multinaționale, spre exemplu, care este acțiunea luată la nivel european, care este strategia de comunicare la nivel european. Pentru că uneori ideea este să ascundem asemenea măsuri jenante decât să transmitem un mesaj clar. Și acest lucru poate explică, într-un fel, alegerile pe care le-am văzut, uh, rezultatele, mă scuzați, pe care le-am, le-am văzut la alegerile din Franța de ieri. Avem uh, multe politici generale uh, la nivel european, dar de ce am ajuns în criză? Că uneori oamenii se gândesc la asta și asta duce la euroscepticism dar se pare că există și o lipsă în sensul reafirmării Uniunii Europene, pentru că Uniunea nu are propria sa strategie de comunicare ca să se vândă, dacă vreți. O să mă opresc aici. Voi chiudiamo cu interventi. Mulțumesc, domnul Morgan, și apoi punem capăt uh, listei de solicitări de intervenție pentru că nu mai avem foarte multe minute. Mulțumesc. Nici eu nu am să intervin inițial, dar uh, sunt de acord cu cele spuse anterior și anume că prea multe activități ale Uniunii Europene la toate nivelurile rămân necunoscute. Autoritățile naționale care se ocupă de informare își concentrează atenția aproape exclusiv pe datele naționale. Între luarea deciziei și cunoașterea și percepția acestei decizii este o discrepanță foarte mare. Ceea ce face ca o bună parte din activitatea parlamentelor naționale, de fapt, uh, transpun ceea ce se decid. Fapt, uh, asta chiar în condițiile în care o bună parte din uh, activitatea parlamentelor naționale este dedicată transpunerii activității Parlamentului European în practică ar trebui ca cetățenii să urmărească dispozițiile și pe acest lucru ar trebui să se concentreze uh, activitatea de comunicare. Care este apoi uh, efectul pozitiv sau negativ al acestor uh, măsuri? Pentru că impresia mea este că cetățenii practic nu fac altceva decât să ia act de deciziile care îi privesc și nu sunt tentați să acorde mai multă atenție acestor decizii, chiar dacă în Uniunea Europeană avem un sistem de libertăți, un sistem democratic. Aș dori și eu să adresez câteva întrebări de natură mai degrabă strategică, dacă se poate. Mai întâi, știm că îndatorirea de comunicare competența de comunicare a comisiei, tocmai pentru că comisia este garantul, să spunem așa, nu gardianul tratatelor, deci trebuie să asigure vizibilitatea Uniunii Europene, competența de comunicare așadar ar trebui să țină seama și de imaginea Uniunii Europene. Și în funcție de asta va trebui să hotărască și în ce privește campaniile și instrumentele utilizate. Deci care este atenția acordată uh, în afara problemelor care țin strict de programul domnului Juncker, de exemplu, prioritățile acestea cred eu că sunt bine comunicate. Dar cred că vorbim aici de ceva mai profund. În ultimii ani s-a ridicat în discuție problema identității ca atare a Uniunii Europene propria sa utilitate și necesitate, cu elemente contradictorii. Pe de-o parte vorbim de faptul că 5% din legile statelor membre care derivă din transponerea uh, transpunerea uh, directivelor Uniunii Europene și pe de altă parte se spune că păi, Uniunea Europeană nu contează. Deci există o lipsă de interes față de Uniunea Europeană și asta se vede și din rezultatele politice ale alegerilor. Comisia accent, pune accentul pe comunicare, vă întreb așadar, și care va fi strategia de comunicare în următoarele luni? Vor exista anumite campanii cu anumite ținte care vor viza, să spunem, și tinerele generații, dar și alte persoane? Altă, altă dată se mai punea problema și costurilor lipsei Uniunii Europene. Se are în vedere acum și această idee, și anume care ar fi amploarea dificultăților în care ne-am aflat dacă nu ar exista Uniunea Europeană. Și apoi aș dori să mai știu un lucru. Există detalii pe care le are DGCOM sau nu pe marginea acestor teme? față de anii precedenți. În ce privește implicarea parlamentelor naționale, comunicarea s-a îmbunătățit, evident, dar acum câțiva ani, atunci când cetățenii, când, comun, când comisarii mergeau la întâlniri cu cetățenii statelor membre, erau invitați membrii ai guvernului, dar nu membrii ai parlamentului. Așadar știu, să știți care este încercarea de a se asigura o uh, com, o întrunire între Parlamentul European, uh, Comisie, știm că se dorește din toate părțile o mai bună colaborare. Dar sunt stabilite care sunt elementele tari și slabe ale strategiilor de comunicare, poate nu astăzi, dar se are în vedere așa ceva. Apoi, DigiConnect se ocupă, ocupă acum de Euronet și Euronews, dar DGCom ce instrumente are? Pentru că înțeleg că instrumentele de parteneriat uh, țin acum de DigiConnect. Uh, există o colaborare cu DigiConnect? Știu că întrebările mele sunt oarecum complexe, dar m-ar interesa un răspuns. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. O să încerc să vă dau cele mai bune răspunsuri la întrebările adresate. În primul rând, către doamna Soriova în ceea ce privește premiul uh, Lux să fie o inițiativă comună. Cred că cel mai prost răspuns pe care îl poate da un birocrat este că nu, e, nu ține de mine, ține de altcineva, dar din păcate ăsta e răspunsul, că este răspunderea uh, colegilor de la DGEAC. Dar uh, evident o să vorbesc cu colegii mei pentru a discuta cu ei. Dar din păcate nu am mandatul să iau hotărâre în acest sens. V-ați referit la evenimentele din Praga uh, și la DG Connect. On Madame Verheyen. Apoi, doamna Reyen. Cred că e o întrebare fundamentală. Ce facem? Eu v-am făcut o prezentare foarte scurtă de 10 minute. Dar pot să mai spun câteva cuvinte. Avem ofițeri de informații în regiuni, la centrele de informare. Aceștia nu sunt angajați ai comisiei, dar primesc sprijin bugetar și informații și îi încurajăm să discute cu cetățenii, plus sunt cei care vorbesc zi de zi cu cetățenii. Sunt vreo 700 de oameni. Și acest serviciu funcționează foarte bine. și acolo colegii de la Comitetul Regiunilor joacă un rol important. That we, also that we don't get the message. Ideea că nu transmitem mesajul. Adesea împărtășesc uh, frustrarea, pentru că din punctul meu de vedere Comisia se descurcă foarte bine, date. de îndată ce uh, venim cu o propunere, la un moment dat o adoptă Parlamentul și Consiliul și uneori dificultatea este că cetățeanul este confuz. Nu s-a decis deja pentru că a venit Comisia cu o propunere și a ținut-o dita mai conferința de presă din partea președintelui sau vicepreședinților. Acum ce se întâmplă când Parlamentul vrea să modifice și apoi și Consiliul? Uh, deci cred că există și această comunicare interinstituțională care încurcă cetățenii. Cel puțin așa uh, am considerat eu și am simțit în uh, uh, rolurile mele anterioare. Apoi, domnul Krasnodevski, în ceea ce privește scepticismul, noi nu ne temem de sceptici, vrem să discutăm cu ei atâta vreme cât sunt interesat să asculte și să înțeleagă pe bază de fapte prioritățile și politicile noastre. Cred că așa trebuie procedat, pentru că lumea nu e în alb și negru. Cred că și cetățenii știu asta și cred că este o provocare uriașă pentru noi și pentru Comisie și pentru Parlament. Dar aș vrea să pun accentul și pe statele membre. Ceea ce se decide în Bruxelles se decide împreună de către Comisie, Parlament și Consiliu și de guvernele alese în mod democratic și de parlamentele alese în mod democratic în statele membre. Deci nu mai putem să mai spunem tot timpul, noi am fi făcut altfel, dar asta a decis Bruselul. Acest lucru trebuie să fie, să fie rezolvat. Domnul Maragal. În ceea ce privește evaziunea fiscală, noi nu am uh, evitat subiectul. Comisia a venit foarte repede cu un pachet uh, fiscal uh, uh, foarte practic și pragmatic, care a fost și comunicat în mod adecvat. Deci nu sunt de acord cu dumneavoastră aici, dar sunt de acord că există politici care necesită eforturi suplimentare pentru a explica consecințele cetățenilor noștri. Și aici mă refer și la ceea ce a spus domnul Morgano. Foarte adesea, limbajul pe care îl folosim, doamnă președinte, Haideți să fim sinceri, noi redactăm aici niște propuneri într-o engleză stricată sau franceză stricată și apoi este tradus în, uh, limbile naterne și foarte adesea folosim acronime sau limbaj tehnic și uh, până și jurnaliștii, cu excepția uh, jurnaliștilor din Bruxelles, uh, nu, nu înțeleg. Deci asta este o provocare pentru noi. Știm că ar trebui să vorbim altfel. Asta ar trebui să facă și comisarii, să vorbească limba cetățeanului. Deci să mm, transmitem ideile și emoțiile din, din Bruxelles. Da, președinte, Dumneavoastră v-ați referit la tineri. Avem această inițiativă înapoi la școală, avem uh, căi de a susține profesorii în studii europene, uh, comisarii întotdeauna în vizitele în statele membre merg și în universități, dar într-adevăr nu e suficient. Mai avem și uh, media socială, mai avem și uh, roamingul. Dar trebuie să comunicăm cetățenilor, în special celor tineri, în mod concret ce poate face Uniunea Europeană pentru ei. În ceea ce privește bugetul, bugetul nu ne-a fost redus a fost redus pentru că am uh, pierdut cele două programe. Dar anul viitor, datorită sprijinului dumneavoastră, o să avem o creștere de 6% și avem și această comunicare care înseamnă reunirea fondurilor de la alte direct, uh, directorate generale pentru a ne concentra asupra priorităților și pentru a investi în uh, cea mai mare prioritate a UE. Și cred că mulți dintre dumneavoastră s-au gândit la asta. Trebuie să facem ceva mai mult împreună. Dar acum, până la urmă, banii nu pot rezolva totul, pot ajuta, dar e nevoie de voință politică și angajare. Noi avem, știu că aveți și dumneavoastră, deci sunt convinsă că putem uh, lucra împreună. Mulțumesc, vom coopera și pe viitor cu dumneavoastră și contăm pe o mai bună cooperare între Parlament și direcția dumneavoastră și comisia noastră, firește, pentru că noi suntem foarte angajați în aceste domenii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eh, eh, și acum, împreună cu colegii din cadrul comisiei, Mai spunem doar un lucru, și anume că următoarea reuniune va avea loc uh, luni uh, pe 11 ianuarie, după amiază, între 15 și 18.30 și pentru că este ultima noastră reuniune înainte de Crăciun, aș dori să vă urez uh, sărbători fericite dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, consultanților politici, tuturor celor din staff și tuturor celor de față. Sărbători fericite, a fost un an în care am muncit intens, vă mulțumesc pentru eforturi, le depuse și cred că am reușit să producem o contribuție importantă prin abordarea tuturor acestor teme. Încheiem anul știind că e important să investim în cultură și în educație, nu numai pentru a da curs propunerilor noastre, ci pentru că e nevoie să facem mai mult pentru generațiile care vin. Deci vom avea un nou an la fel de încărcat. Vă mulțumesc tuturor, sărbători fericite, un an nou fericit și rog pe coordonator să rămână în sală. Acum, rugându-i pe cei care trebuie să părăsească sala să o facă cât mai repede ca să putem începe imediat reuniunea coordonatorilor. Îmi pare rău că am întârziat un pic, suntem cu șapte minute în întârziere, nu e chiar așa o dramă, dar oricum. Coordonatorii care au supraviețuit până acum, nici nu știu câți mai sunt. Trei? În sală? Trei. Ba chiar patru, ba chiar cinci.